Îmi cer scuze, doamna Barțeli, dar iată că am ajuns și la raportul dumneavoastră referitor la prețurile la produse alimentare în Europa. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș dori să mulțumesc tuturor membrilor comisiei noastre și altor colegi din alte comisii și aș dori să mulțumesc și comisiei, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui raport. Domnule comisar, e foarte simplu să întrebăm consumatorii când merg la supermarket să cumpere iaurt sau lapte, de ce cumpără acele produse. Datorită ambalajului sau datorită conținutului? Spun acest lucru pentru că în ultimii ani avem din ce în ce mai des senzația că se cumpără un produs sau altul în funcție de reclama pe care o face consumatorul, care nu corespunde valorii acelui produs. Lucrurile au evoluat foarte mult și, de exemplu, fermierii, agricultorii primesc doar jumătate din prețul de desfacere acestor produceri. Fermierii, fermele sunt acum niște entități anonime pentru consumatori. Puterea lor de negociere, nu doar pentru negocierea și definirea prețului și costului final, ci și pentru definirea ingredientelor, componente, a fost, redus foarte, a fost redusă foarte mult această putere de negociere și trebuie să ne asigurăm că vom continua să ne concentrăm pe lanțul produselor alimentare în toate elementele sale și să vedem care sunt cei care fac bine și care sunt cei care fac rău. Totuși, nu trăim într-o economie din vestul sălbatic, trăim într-o economie care se bazează pe niște norme ale pieței interne europene, pieței unice europene, care trebuie să dea naștere la creștere și dezvoltare dacă toată lumea lucrează în mod transparent și eficient. Avem de-a face cu două aspecte. În primul rând, abordarea consumatorilor și producătorilor prin politici calitative în domeniul produselor alimentare, și, în al doilea rând, trebuie să reducem distanța dintre producători și consumatori sau fermieri și consumatori. Trebuie să ne asigurăm că acești fermieri vor, se vor bucura de un venit uh, satisfăcător prin strategii de preț care să includă și supravegherea tuturor segmentelor din acest lanț de aprovizionare cu produse alimentare. Și aici mă refer la IMM-uri, mă refer la companii care funcționează și la nivel național, la uh, companii europene și la lucrătorii care trebuie să poată să lucreze conform normelor pieței interne și nu conform dorințelor marilor companii multinaționale sau marilor carteluri. În prezent, prețurile la producător sunt în scădere și uh, vedem o concentrare a tuturor acestor etape, inclusiv la nivelul instalațiilor de prelucrare, a căror proporție este în creștere. Asta duce la denaturarea regulilor concurenței, la intensificarea speculației și e nevoie de un plan concret de acțiune pentru a interveni în aceste sectoare, de la nivelul fermei până la nivelul consumatorului final. Domnule comisar, după supravegherea sectorului financiar, următoarea intervenție ar putea fi să vă ocupați de supravegherea sectorului produselor alimentare care se confruntă de asemenea cu mari presiuni din partea speculanților. Oamenii au senzația că în lanțul produselor alimentare, în industria de prelucrare, uh, prețurile pentru consumatori sunt determinate sau stabilite în mod corect. Dacă votăm acest raport al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, vom putea să uh, analizăm sau să încercăm să rezolvăm problemele care există cu adevărat ceea ce este în beneficiul cetățenilor europeni, în beneficiul fermierilor, a țărilor în dezvoltare și ceea ce duce la creșterea sentimentului de siguranță la nivelul instituțiilor în uh, piața internă. Domnul Michel. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Bațeli pentru acest raport uh, legat de uh, sectorul alimentar european care este în dificultate. După cum știți cu toții, criza economică a dus la o reducere a activității sectorului alimentar. Sectorul agricol a cunoscut o scădere a prețurilor și o situație este gravă în, mai ales în domeniul uh, cărnii și al produselor lactate, în așa fel încât uh, trebuie să ne asigurăm că uh, acest sector funcționează cum trebuie și efectele crizei sunt atenuate pentru ca în final consumatorii să poată beneficia de alimente la un preț uh, acceptabil. Acestea sunt uh, printre principalele preocupări ale Comisiei. Analiza factorilor structurali ale um, prețurilor la alimentare pe termen mediu și lung trebuie luate în calcul. De asemenea, um, trebuie să evităm în viitor astfel de creștere ale prețurilor bruște, trebuie să asigurăm stabilitatea prețurilor uh, alimentare pe piață. Împărtășesc multe dintre preocupările exprimate în raport, funcționarea filierei agroalimentare în general, trebuie să se îmbunătățească transparența de la un capăt la altul al lanțului, Trebuie îmbunătățite informațiile și repartizarea valorii adăugate pe întreaga filiere. Comisia a luat o serie de inițiative care au ca obiectiv îmbunătățirea filierei agroalimentare. Există un grup la nivel înalt privind competitivitatea industriei agroalimentare care a formulat o serie de recomandări strategice. O carte verde legată de calitatea produselor agricole a fost prezentată anul trecut iar comunicarea cu privire la prețurile produselor alimentare adoptată în decembrie anul trecut a propus de asemenea o foaie de parcurs cu diferite soluții posibile pentru a îmbunătăți funcționarea acestei filiere în Europa. De asemenea, pentru implementarea foii de parcurs e nevoie de punerea în practică a unui observatoriu european a industriei agroalimentare și a prețurilor alimentare. Astfel vom putea contribui la lupta pentru transparență și pentru o mai bună cunoaștere a acestei industrii. Analiza repartizării valorii adăugate pe întreaga filieră, pe întregul lanț, este uh, foarte importantă, așa cum o spune comunicarea uh, privind uh, industria alimentară și simetria acestui lanț trebuie să se facă un mai mare efort de claritate și de înțelegere a repartezării valorii adăugate. Acesta este primul pas către reechilibrare a puterii de negociere pe întreaga filieră. Trebuie îmbunătățită competitivitatea acestui, acestui segment uh, cu toate componentele sale. Este foarte important de asemenea ca industria, sectorul agroalimentar, să poată să se bazeze pe o platformă de producție durabilă și competitivă în Uniunea Europeană. Am convingerea că odată ce se va pune în aplicare în integralitate foaia de parcurs a Comisiei Europene, se va putea răspunde o serie de preocupări uh, exprimate în raportul doamnei Bațeli. Mulțumesc. Votul pentru acest raport este prevăzut pentru joi. Și acum are cuvântul doamna Badia Icușe, care ne va vorbi despre studiile în domeniul artei în Uniunea Europeană. Aveți cuvântul. Aunque la enseñanza artística... Mulțumesc, domnule președinte. Studiile artistice ă, astăzi